Pan Preda. Takže kolegové, hezké odpoledne. Dnešní denní zasedání pokračuje. Stimați colegi, reluăm sesiunea. În primul rând, procesul verbal al ședinței de ieri, care este disponibil Există obiecții? Dacă nu, atunci se consideră adoptat. Și putem începe pe primul punct de pe ordinea de zi. După cum știți, vom discuta problemele legate de încălcarea drepturilor omului. Primul subiect este Sri Lanka, urmare a raportului ONU și primul are cuvântul domnul Murphy, care este autorul raportului. Domnule Murphy, aveți cuvântul. In the brutal war of the Sri Lankan government în războiul brutal împotriva minorității tamile, mai mult de 40.000 de persoane au fost ucise în câteva săptămâni și mulți au fost eh, internați în lagăre. Au existat eh, și opinia publică internațională a condamnat aceste acțiuni. După ce s-a publicat raportul ONU, s-a uh, dat publicității faptul că ONU va lansa o anchetă doar dacă uh, guvernul Sri Lankez este de, a, de acord sau dacă Consiliul de Securitate ONU va fi de acord. Însă guvernul din Sri Lanka nu va fi niciodată de acord cu o anchetă independentă Însă trebuie ca uh, regimul din Sri Lanka să răspundă în legătură cu uh, crimele împotriva umanității comise. Deja se aniversează doi ani de când s-a terminat acest război uh, sângeros. Tamilii s-au luptat pentru uh, simplul drept de autodeterminare. Vă mulțumesc. Urmează, urmează domnul Van Orden. Tot un minut. Ah, Domnule președinte, e vorba de aceste observații pentru care regret faptul că avem această dezbatere astăzi. A fost promovată de elemente extremiste din diaspora tamilă, aceleași persoane care uh, susțin campania teroristă LTT prin activități politice și adesea din uh, banii obținuți prin infracțiuni. Desigur, fazele finale ale campaniei LTT au fost îngrozitoare Raportul ONU, uh, care este pretextul pentru se dezbatere, reprijează clar că în acele faze finale Haititi a folosit populația civilă ca scuturi umane, a intensificat recrutarea forțată de civili, inclusiv copii, în rândurile sale executat, civili care au încercat să scape din zona de conflict și a desfășurat artileria în apropiere pentru a-i dispersa pe civili și unități civile precum spitalele. Au bombardat ținte civile. Dar așa vedem contextul și știm cine e de vină. În loc de a încerca să reunim oamenii din Sri Lanka, sunt unii care continuă campania de ură și dezbinare și văd acest raport ca fiind uh, o armă în această luptă și vor să pună banca acuzaților guvernul Sri Lanka. Această abordare este malițioasă și contraproductivă. Guvernul din Sri Lanka și Comisia au, au uh, înființat acea comisie de investigare a afirmațiilor de încălcare a drepturilor omului, LLRC. Iată ce sprijinim și trebuie să sprijinim și să nu să atacăm oamenii din Sri Lanka. Mulțumim, domnule Van Orden. Să încercăm să respectăm și timpul pe care avem la dispoziție. Nu vrem să stăm până la ora 6. Acum Veronic de Kaiser, două minute și jumătate. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Încă de la primele cuvinte ați înțeles cu toții că această dezbatere este foarte aprinsă. Și grupul meu nu se află nici într-o tabără, nici în cealaltă, ci doar în, treabăra, în tabăra dreptății și a reconcilierii. Nu cred că în țări în care au fost războaie atroce, ca cel din Sri Lanka, și mai sunt multe astfel de țări, nu cred deci că a existat reconciliere fără să se facă dreptate. Și ce face raportul ONU despre care vorbește domnul Van Orden? Evocă niște fapte și cere un mecanism de justiție internațională. Și știm că acesta necesită acordul guvernului. Este un minim, un minim. Cum vreți să existe reconcilierea unui popor și e valabil pentru ambele tabere, domnule Van Orden, nu numai pentru Tamil e valabil. De ambele părți au existat crime, de ambele părți există răspundere. Trebuie să se facă dreptate de ambele părți. Și atunci dosarul Comisiei de Reconciliere, care tocmai a fost uh, menționat, nu a adus o reconciliere susținută de probe și la standarde înalte. Mă tem că un organ național de justiție nu va reuși până la urmă să clarifice faptele. De aceea, pur și simplu și numele celor care au suferit de ambele părți, vă spun că adunarea noastră astăzi nu poate decât să susțină acest raport, cerând mai multă lumină și mai multă dreptate. Acesta e singurul mesaj pe care doresc să-l transmit astăzi. Nu mi-am uh, consumat timpul de vorbire, dar e mesajul esențial pe care l-am pentru această adunare. Excelent, mulțumesc. Thomas Mann urmează. Mulțumesc, domnule președinte. În februarie am fost în Sri Lanka cu delegația pentru Asia de Sud și am văzut cât de multe eforturi se fac pentru a remedia distrugerile în urma 25 de ani de război civil uh, trebuie să fie culese minele antipersonal și trebuie să le, li se permită persoanelor refugiate să se întoarcă acasă. Aceste eforturi au fost uh, luate în considerare, însă au existat și uh, crime de război din partea ambelor părți, atât din partea guvernului sri lankez, cât și din partea luptătorilor tamili. Disponibilitatea de a coopera și dorința de a reintegra minoritățile și asigurările acordate că standardele democratice și de drepturile omului vor fi respectate, înseamnă că va exista un viitor pentru Sri Lanka și facem un apel altei reprezentant și ONU să urmeze pe această cale. Vă mulțumesc, Iaten Machi. Domnule președinte, conflictul din Sri Lanka s a putea să fie încheiat, dar rămân încă multe întrebări fără răspuns. Sfârșitul unui conflict nu înseamnă neapărat că conflictul s-a terminat și în mintea oamenilor. Victoria nu e aceeași ca și pacea. E nevoie de timp și de eforturi și mai ales de angajament și voința fermă pentru a depăși aceste ale războiului. Reconcilierea este imperativă. Justiția e de importanță vitală pentru un nou început. Iată de ce. Guvernul din Sri Lanka ar trebui să înceapă imediat anchetele în ce privește încălcarea dreptul internațional și a drepturilor omului. Ambele părți trebuie să fie supuse anchetei. Convențiile internaționale la care Sri Lanka este parte cer uh, investigații în legătură cu afirmațiile de încălcări ale încălcărilor și uh, punerea sub acuzare a persoanelor vinovate. Doar prin anchete oneste, doar făcându-se dreptate, se vor putea vindeca rănile unui conflict îndelungat și dificil și vor putea continua viața în pace. Grupul ALDE salută raportul secretarului general ONU Ban Ki-moon și inițiativa privind Sri Lanka. Sprijinim pe deplin recomandările ONU. Mulțumesc, doamna Yetenmachi. Urmează doamna Hautala. Thank you, Chairman, President. On the 23rd... Mulțumesc, domnule președinte. În 23 mai 2009, secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, și președintele Sri Lanka, Rajapaksa, au semnat o declarație comună prin care Sri Lanka a fost de acord să garanteze responsabilitatea pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității în perioada războiului care s-a încheiat în mai 2009. Acest acord nu a fost respectat de guvernul din Sri Lanka și atunci secretarul general ONU a numit un grup de experți care să analizeze posibilitățile de uh, desfășurare a procesului de responsabilizare. Raportul a fost încheiat recent și a conținut probe conform cărora atât guvernul cât și populația tamilă nu au respectat normele legislației internaționale iar raportul a cerut ca ambele părți să-și recunoască responsabilitatea. Guvernul din Sri Lanka a numit acest raport uh, ilegal și subiectiv. Eu cred că acesta reprezintă un motiv obiectiv să se facă investigații suplimentare. Acum, când uh, se discreditează organismele internaționale pentru drepturile omului, Camera aceasta trebuie să uh, ia poziție pentru a le apăra, indiferent de unde se întâmplă nedreptățile. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum vom trece la vorbitorii în numele grupurilor politice. În primul rând, doamna Corhola, în numele PPE. Arvoisa puhemies, Sri Lankan sisällissota kesti 25 vuotta ja... Mulțumesc, domnule președinte. Acest război civil a durat 25 de ani și s-a terminat cu învingerea tigrilor tamil. În ultim, ultima fază a războiului a fost uh, extrem de sângeroasă, cu multe victime din rândul civililor. A, atât forțele guvernamentale cât și tigrii tamili au, încărca, au încălcat legile și convențiile internaționale. Tigrii tamili se suspectează că au utilizat civilii ca scut uman. Există și alte acuze uh, care sunt adresate forțelor guvernamentale. ONU poate însă să facă o anchetă independentă. Însă bineînțeles că dacă unii nu doresc o asemenea anchetă, este dificil ca aceasta să aibă loc. Trebuie să existe disponibilitate de ambele părți. Noi trebuie să susținem eforturile ONU în materie. Vă mulțumesc. Urmează Ana Gomes în numele socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Concluziile raportorului Națiunilor Unite sunt univoce. Cunoaștem numărul de victime, atrocitățile care au fost comise, atât de tigrii tamil, cât și de forțele guvernamentale. Au existat anchete, responsabilii vor fi judecați și nu e o opțiune politică, este o obligație în baza dreptului internațional. Comisia de reconciliere înființată de guvern nu aduce garanțiile necesare de independență. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, Uniunea Europeană, trebuie să insiste pentru punerea în aplicare a unui mecanism independent internațional care să nu fie tributar uh, guvernului pentru ca normele acestea să fie îndeplinite și urmările declanșate să permită să se facă dreptate poporului acestei țări. Acum, din partea liberalilor, următorul vorbitor. Chiru, apoiar esta resolución. Doamna Bilbao Barandica, mulțumesc. Aș dori să susțin această rezoluție privind încălcările drepturilor omului și crimele de război din Sri Lanka. Este important să ne exprimăm solidaritatea față de victime și să condamnăm actele de violență, de asemenea, să ne exprimăm îngrijorările în legătură cu posibilitatea desfășurării o anchetă, unei anchete independente care să ducă la pedepsirea ambelor părți vinovate de acest conflict. Trebuie să, des, să se desfășoare această anchetă pentru ca crimele să nu se mai repete. În Sri Lanka au fost bombardate populații civile. Cu 74 de ani în urmă, trupele lui Franco au uh, nimicit aproape jumătate din populație la Guernica și în tabloul bine cunoscut se reflectă această imagine a violenței. Trebuie să uh, cerem ca guvernul din Sri Lanka să continue acest proces ca să iasă la lumină adevărul și să se facă dreptate. Mulțumesc! Mulțumesc, urmează doamna Deli în numele verzilor. Si, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul ONU, publicat în 11 aprilie, subliniază primele, crimele de război și crimele împotriva umanității din Sri Lanka în conflictul dintre uh, forțele guvernamentale și Tigri Tamil. Înfruntările din mai-iunie 2009 au dus la crime de război și crime împotriva umanității, în urma cărora și-au pierdut viața mii de civili. Trebuie ca vinovații să fie pedepsiți. Guvernul lui Rajapaksa a făcut totul ca raportul ONU să nu fie publicat și a contestat concluziile acest, acestuia. În Sri Lanka, jurnaliștii sunt intimidați și deținuți arbitrar. Siturile principale de internet ale opoziției au fost blocate de către autoritățile juridice. Accesul la lagărele de refugiați este încă restrâns chiar pentru Națiunile Unite. Tigrii tamili sunt victimele unui, unui genocid care, căruia nu îi se spune pe nume. Cerem trimiterea de urgență a unei misiuni de observare a Parlamentului European în nordul Sri Lankai pentru a vedea situația reală, pentru a putea respecta drepturile acestui popor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Vergia, din partea GUE. Însă, înainte de aceasta, un cartonaș albastru din partea domnului Tanăc. Sunteți dispusă, doamna Deli? Acceptați o întrebare din partea domnului Tanăc? Cartonaș albastru? Trebuie să spuneți dacă sunteți dispusă să răspundeți la o întrebare sau nu. Bine, hai. Domnule Tanăc. Am ascultat direct în franceză. S-a spus genocid, genocid care traduce anumite prevederi din dreptul internațional. Dacă asta era intenția guvernului sri lankez, cum se întâmplă că au eliberat 200.000 de tamili din uh, închisoare, din detenție? E o acuzație absurdă să uh, afirm că guvernul din Sri Lanka ar fi comis genocid. Îi cer să retragă această afirmație. Madame Deli, you heard the... Doamna Deli, ați auzit întrebarea? Puteți răspunde? Monsieur le deputat. Domnule deputat, am utilizat acest cuvânt care este o metaforă, dar pentru a marca în special fenomenul am spus că nu este numele va trebui verifica. Dar ce se întâmplă cu minoritatea tamilă nu poate să treacă de act just și banal. Thank you. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Van Orden a ridicat și el cartonașul albastru. Poate să pună o întrebare, da, domnule Van Orden? Domnule președinte, mulțumesc. Antevorbitorul a menționat că cere cu anumită comisie să se ducă în Sri Lanka să vadă ce se întâmplă pe teren. Aș putea să-i reamintesc că există o delegație care tocmai a fost în Sri Lanka. M-am întâlnit cu unii membri din acea delegație în Parlament și colegul domnul Mann s-a referit la vizita această comisie pentru Asia de Sud-Est și nu ascultă ce se întâmplă în această dezbatere. Au fost oameni în Sri Lanka, cunosc țara, știu ce sunt, nu știu dumneavoastră de unde vă obțineți toate prostiile astea. Madame Deli. Doamna Deli. Vous avez raison. Aveți dreptate. Am trimis deja o misiune. Și recunosc caracterul formidabil acestei misiuni, pentru că ați precizat, dar trebuie să exercităm presiune, adică trebuie neapărat să înnoim acest gen de operațiune. Mulțumesc. Thank you. Now... Mulțumesc, spune președintele, și acum următorul vorbitor, doamna Vergia. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Sri Lanka este o țară rănită. Războiul civil s-a încheiat oficial de aproape 2 ani și știm în ce condiții s-a desfășurat. În această țară, ONU a, uh, a avut rezultate extraordinar de slabe. Civilii omorâți între, mai, între ianuarie și mai 2009 și violențele comise de ambele tabere sunt extraordinare. Se pare că forțele guvernului au uh, terorizat exact zonele unde încurajaseră populația civilă să se refugieze. Și acum guvernul trage sfori ca să-și uh, scoată reputația să iasă cu fața curată și uh, să nu recunoască că populația este victimă a crimelor de război. A subestimat numărul de civili din zonele de conflict și le-a și refuzat accesul la ajutor umanitar, inclusiv apă și îngrijiri. Se dorește să-și, uh, să asume guvernul răspunderea față de aceste uh, orori. Au uh, recrutat copii soldați, au făcut scuturi umane și nimic din toate acestea nu este justificat. ONU a așteptat foarte mult până când să denunțe situația din această țară și mai rău, guvernul din Sri Lanka a multiplicat manevrele ca să împiedice și publicarea ultimului raport și să facă să fie respinse concluziile acestuia. Ne bucură raportul din 11 aprilie. Rezoluția prezentată astăzi se, duce, se îndreaptă în direcția cea bună. Eu aș fi vrut să se îndrepte chiar și mai departe. A venit vremea ca dreptatea internațională să fie făcută și în Sri Lanka și în altă parte. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Pașca din partea Europei Libertății și Democrației. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, acest conflict de decenii între Tigri Tamil și trupele guvernamentale, guvernamentale din Sri Lanka au afectat civilii din Sri Lanka. Conflictul s-a terminat în 2009 și în urmarea acest, acestei date, președintele Rajapaksa a promis o anchetă. Raportul ONU din aprilie spune că ambele părți din conflict, atât trupele guvernamentale cât și tigrii tamili, au uh, avut operațiuni militare în care au af- ucis civili. În ciuda acestui raport, autoritățile guvernamentale nu au putut să cerceteze aceste fapte nici după 2 ani de la terminarea conflictului. Susținem eforturile ONU de a stabili un stat de drept în Sri Lanka și de a asigura Uh, responsabilitate pentru uciderea și mutilarea a mii de civili în acest conflict brutal. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Urmează domnul Kaczmarek. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Domnule președinte, domnilor și domnilor, evenimentele dramatice care s-au petrecut în Sri Lanka și care au fost descrise în raportul ONU arată clar ce fel de probleme pot fi provocate de conflicte militare. Ce s-a întâmplat în Sri Lanka e o dovadă a faptului că dacă încercăm să rezolvăm problemele cu armata, asta o să genereze probleme și mai mari. Timp de mulți ani, oamenii au vorbit despre conceptul de război drept, just sau echitabil. Dar, din păcate, în lumea actuală, orice război, chiar dacă teoretic este drept și echitabil, o să ducă la pierdere de vieți omenești oameni care nu sunt vinovați de nimic, indiferent de definiții. În cazul Sri Lankai, se pare că acest război nu a fost uh, drept și echitabil pentru niciuna dintre părți. Uh, deși orice învingător încearcă să dovedească că avea dreptate, dacă vrem să vedem reconcilierea, așa cum a declarat guvernul din Sri Lanka, aceasta ar trebui să se bazeze pe adevărul despre ce s-a întâmplat în timpul războiului nu va fi o adevărată reconciliere dacă crimele de război nu sunt scoase la lumină, indiferent de partea care le-a comis. Nu va fi nicio reconciliere decât dacă părțile înțeleg faptul că nu trebuie să existe taburi în ce privește păcatele pe care le-au comis. Mulțumesc acum Claude Moraes. Domnule președinte, mulți din acest parlament au fost implicați în politica din Sri Lanka și politica diasporei sri lankeze și a comunității tamile. Astăzi discutăm un raport al eh, grupului de experți al secretarului general al ONU privind ehm, reconcilierea din Sri Lanka. Și până acum nimeni nu a contestat integritatea intrinsecă a acestui raport. Am citit raportul și am vorbit uh, cu multe persoane despre el din ambele tabere și uh, ni, concluzia a fost că ar trebui să nu se ancheteze ce s-a întâmplat între ianuarie și mai, să fie lăsat raportul așa cum este și să nu se ancheteze um, să nu se ancheteze ce au făcut ambele tabere, dar dacă ar fi așa, ce rost mai are un astfel de raport? De raport? Forumul Global Tamil a declarat că uh, acuzații similare s-au făcut împotriva uh, organizației uh, Tigrilor Eliberării din Tamil Elam. Și deci eu cred că trebuie să se facă investigații. Eu cer să se desfășoare un proces real de responsabilizare care să ducă la reconciliere în Sri Lanka după o anchetă dureroasă, însă o anchetă care trebuie să aibă loc. Mulțumesc, domnule Moraes. Urmează doamna Andrichiene. Mr. President, it is appalling that... Domnule președinte, este reprobabil că în conflictul militar prelungit din Sri Lanka, ce a, s-a încheiat în 2009, au murit mai mult de 10.000 de civili, inclusiv mii de civili. Trebuie să cerem o anchetă internațională robustă pentru că există rapoarte credibile în legătură cu atrocitățile comise de ambele părți. Este păcat că China și, China și Rusia se opun unei rezoluții în Consiliul de Securitate al ONU. Secretarul General al ONU trebuie să acționeze mai hotărât. Experții ONU au indicat foarte clar că s-au încălcat legile umanitare internaționale și s-au încălcat și drepturile omului aceste încălcări au fost comise atât de către guvern cât și de către rebeli, unele dintre ele reprezentând uh, crime de război și crime împotriva umanității. Uh, susțin înființarea unui mecanism de justiție propus de raportul ONU. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum procedura intervențiilor spontane. Din păcate avem timp doar pentru două intervenții și deja sunteți 10 pe listă. Deci, voi da timp de vorbire pentru patru deputați. În primul rând, doamna Esaia. Arvoisa puhemies, hyvä komissari. YKn raportista ilmeni... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În raportul ONU se uh, spune limpede că acest conflict care a durat 25 de ani a provocat moartea a foarte mulți civili și aceștia au fost omorâți atât de forțele guvernamentale cât și de tigrii tamili. S-au încălcat prevederile legislației internaționale și, a drepturilor umani și ale drepturilor umanitare. Cred că ar fi cel mai bine să se lanseze acum sub egida ONU o anchetă independentă. Propunerea noastră, documentul de astăzi, este unul echilibrat

în, într-un război este adevărul. Raportul nu specifică politicile necesare pentru a remedia situația. Prea multe state uh, au ignorat ceea ce s-a întâmplat. Avem nevoie de politici acum pentru a avea eforturi concertate din partea comunității internaționale pentru a uh, se asigura eliberarea și justiția pentru toți cei care au fost afectați într-un fel atât de groaznic. Irueda. Domnul Romeva Irueda. Yeah, thanks. Uh, actually, it's been... Mulțumesc. Domnul Watson a spus-o și el. Prima victimă în orice fel de război, dar mai ales în acest război, este adevărul. Și trebuie să recunoaștem de asemenea că victimele a unor uh, astfel de conflicte sunt civilii. Iar grupul de experți al ONU arată clar că răspunderea aparține ambelor părți guvernului în principal, dar și tigrilor tamili. Și ambele, ambii vinovați trebuie anchetați. Nu vom avea o investigație corectă dacă respectiva comisie este uh, din partea guvernului. Și noi asta și cerem. Cerem o comisie independentă care să investigheze acuzațiile prezentate de grupul de experți al ONU, și anume crime de război și crime împotriva umanității. Dacă nu înțelegem acest lucru, nu se va ajunge la pace, pentru că pacea presupune dreptate și dreptatea se poate doar pe baza adevărului, iar adevărul va fi obținut numai printr-o investigație independentă. Mulțumesc! Ultimul vorbitor, domnul Tanak. Domnule președinte, în final Sri Lanka se bucură de pace după un sfert de secol de război civil. Și abordarea raportului pare să submineze eforturile pe care le adoptă acum guvernul sri lankez pentru a promova adevărul și înțelegerea printr-o comisie a reconcilierii. Comisia a eliberat, guvernul a eliberat mai mult de 200.000 de prizonieri tamili. Bineînțeles că orice atrocități împotriva civililor din partea armatei trebuie să fie uh, pedepsite, însă nu există nicio dovadă că aceasta a fost o politică guvernamentală, guvernamentală și uh, tigrii tamili au refuzat o ofertă de uh, armistițiu și au preferat să continue această baie de sânge. Între timp, China a devenit prietenul cel mai apropiat al Sri Lankai. Nu trebuie să vă reamintesc care este abordarea Chinei în legătură cu drepturile omului. Mulțumim, domnule Tanok. Acum îi dăm cuvântul domnului Andor, domnul comisar, care va vorbi în numele comisiei. Mulțumesc. Pe 25 aprilie 2011, ONU a făcut public acest raport consultativ al Comisiei de Experți sprijinit de secretarul general ONU ce privește responsabilitatea referitoare la conflictul armat din Sri Lanka. Acea comisie a găsit afirmații credibile care, da, dacă sunt dovedite, ar arăta încălcări grave ale dreptului internațional umanitar al dreptului internațional în materie de drepturile omului comise de armata din Sri Lanka și de Tigri Tamil, unele care ar fi considerate crime de război și crime împotriva umanității. Această comisie de experți face și o serie de recomandări secretarului general al ONU și guvernului Sri Lankai, care, conform acestui grup de experți, ar servi cadru pentru o angajare în derulare constructivă între secretarul general și guvernul Sri Lankai pentru stabilirea răspunderii. Recomandările includ lansarea unor anchete de către guvernul Sri Lanka, înființarea unui mecanism internațional independent uh, de către secretarul general ONU. ONU a precizat că secretarul general ONU examinează cu atenție concluziile raportului și recomandările acestea și înaltul comisar ONU pentru drepturile omului a cerut guvernului Sri Lankei să adopte rapid măsurile sugerate de grupul de experți și să facă dreptate. Guvernul Sri Lankai, de partea lui, a respins raportul în cei mai puternici termeni. În alta reprezentantă, Catherine Ashton, publicat la începutul săptămânii o declarație în numele Uniunii Europene, reiterând punctul de vedere al Uniunii Europene că un proces independent care să se ocupe de afirmațiile extrem de grave ar trebui să contribuie la consolidarea procesului reconcilierii se asigură o pace durabilă și securitate în Sri Lanka. alta reprezentant a subliniat faptul că chestiunea răspunderii trebuie să fie partea esențială a procesului reconcilierii naționale. Iată de ce Uniunea Europeană speră că guvernul Sri Lanka îi va recunoaște obiectivele constructive ale raportului și îl încurajează să se angajeze împreună cu secretarul general ONU în ce privește conținutul acesteia. Mulțumesc! Președintele, vă mulțumesc, domnule comisar, dragi colegi, dezbaterea prin Sri Lanka s-a închis și vom vota după încheierea acestei sesiuni. Următorul punct pe agenda îl reprezintă Azerbaijanul. Și o să-i dau cuvântul doamnei Vergia să deschidă dezbaterea. Domnule președinte, nu am uh, obiceiul să